Între timp pot să vă spun că începem o ședință comună, Econ și Libe, în care vom vota reconsultarea cu privire la acordul provizoriu din trialogurile cu privire la controlele asupra fluxurilor de numerar care intră în Uniunea Europeană. Raportorii sunt Medi Devo și Juan Fernando López Aguilar, a fost un trialog foarte bun, încununat de succes. Poate cei doi raportori doresc să ia cuvântul. Au dreptul. Dar Juan Fernando văd că îmi face semn că nu. Vreau măcar să spun că mulțumesc personalului tehnic și tuturor celor care sunt dispuși să acorde un vot pozitiv acestui compromis, care este rezultatul unui proces lung de negociere. Asta ne arată că Uniunea Europeană înțelege cât de important este să se ă, controleze ă, banii în numerar ă, la graniță prin metode proporționale și că se respectă drepturile fundamentale. Mulțumesc tuturor și doamnei Delvo pentru cooperarea noastră prelungită în urma cărei am reușit să ajungem unde am ajuns. Mulțumim și noi pentru mulțumiri, deoarece cred că ne-ați dat o dovadă foarte bună de cooperare instituțională între cele două comisii. Împreună suntem mai puternici și cred că am obținut multe rezultate pozitive în cursul negocierilor. Doriți să adăugați ceva? atunci putem să facem un vot de test. Haideți să facem un vot de test. Este o ședință comună. Am deschis votul de test. Vote is closed. Okay, so now we uh, vote on the agreed text uh, in the context of interinstitutional negotiation by roll call vote. The vote is open.